Colleagues, please take seat. Let's... Stimați colegi, vă rog să luați loc. Dorim să începem reuniunea noastră. Pot considera că ordinea de zi a fost adoptată? Da, în cazul acesta vă mulțumesc și trecem imediat la punctul 1 de pe ordinea de zi, care este dialogul economic și un schimb de vederi cu Carlo Padman în calitatea domniei sale de eh, președinte al ECOFIN, de fost președinte al ECOFIN. Bineînțeles că este ministrul economiei și finanțelor din Italia și eh, cred că eh, ne vom putea servi de limba maternă astăzi. Este extraordinar. Vă mulțumesc pentru că sunteți prezent aici. La prezidenția italiană. Pe... Mulțumesc de asemenea și președinției italiane pentru cooperarea de care l-au dovadă. Mulțumim pentru rolul pe care l-au depus. De asemenea, o președinție de șase luni după tratatul de Lisabona și care a început imediat după alegerile europene, cu alte cuvinte, șase luni în care activitatea legislativă care contribuie de fapt la această legislație este întotdeauna o sergenție, o una foarte dificilă, plină de provocări, de aceea eu personal consider că a fost o președinție cât se poate de importantă și extrem de important și relevant și rolul uh, președinției italiene care ne-a permis să definitivăm o serie de dosare legislative numeroase, importante de altfel și cred că domnul ministru Padoan se va referi la ele. Nu le mai trec eu în revistă. În orice caz, vorbim despre dosare legislative importante pe care am reușit să le definitivăm și asta într-un interval de timp foarte scurt, adică după două luni de zile de negocieri și în egală măsură am apreciat și modul în care președinția italiană implicat în actul de punere în practic uh, aceste legislații și care de asemenea a dus la adoptarea mecanismului și fondului unic de rezoluție bancară și care în același timp este și el rolul, uh, să spune, rodul, mă scuzați, rodul acestor demersuri de mediere. Putem spune de aceea că și uh, comisia noastră a jucat un rol important și, în egală măsură, mi se pare relevant faptul că a reușit președinția italiană să ajungă la Um, a introduce pe ordinea de zi economică și politică a Uniunii Europene unor teme extrem de importante și mă gândesc mai ales la investiții. Uh, cu alte cuvinte, ce înseamnă să folosim cât mai bine flexibilitatea pe care o prevede pactul de stabilitate? Mâine, pe această temă, uh, vom dezbate în comisie pe marginea um, regulamentului de punere în practică a EFSI și în egală măsură Cred că și președinția italiană a avut o contribuție semnificativă pe aceste subiecte. Nu mai răpezi în timpul domnului Padoan și de aceea îi voi da cât de curând cuvântul domnului ministru. Aveți cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră introductive uh, și aprecierile la adresa președinției italiene pe care le primesc cu plăcere, dar bineînțeles le transmit întregului staff al președinției italiene care sper că a lucrat în mod eficient. Stimați eurodeputați, mă bucur mult că am ocazia astăzi să particip din lungă lucrările acestei comisii. Am apreciat mult raportul constructiv și productiv, relația de lucru pe care am avut-o în ultimele șase luni, care ne-a permis să obținem rezultate importante. Acum, la sfârșitul președinției italiene, Cred că e important să facem bilanțul în legătură cu rezultatele obținute și progresele făcute, dar și să abordăm chestiuni cheie pentru următoarele faze. În iulie am prezentat abordarea președinției italiene pentru a sprijini creșterea și ocuparea în Europa. O abordare bazată pe trei piloni reformele structurale, investițiile și o integrare a piețelor mai profundă. Acești piloni uh, se consolidează reciproc și formează o strategie coerentă, în cadrul căreia reformele pe piețele produselor și serviciilor în domeniul financiar și fiscal, pe piața muncii, uh, sprijină competitivitatea și creează un climat mai favorabil pentru oportunitățile de investiții. Investițiile consolidează punerea în aplicare și efectele reformelor, sprijină cererea pe termen scurt și pun bazele pentru creșterea potențialului de dezvoltare economică pe termen mediu. În același timp, e o strategie care asigură uh, posibilitatea de a avea uh, finanțe publice solide și uh, încurajează creșterea și durabilitatea pe termen lung. În ultimul semestru s-a consolidat consensul în legătură cu aceste strategie și conform și în, prin inițiativele noii comisii. Cadrul macroeconomic însă, din păcate, s-a deteriorat și mai mult. S-au concretizat riscurile de deflație și performanțe mai slabe decât s-a prevăzut în anumite state mari din Europa. Rata șomajului rămâne la un nivel foarte ridicat. O reacție eficientă pentru a face față acestor um, dinamici este foarte importantă și urgentă. Trebuie să continuăm în mod determinat până în aplicarea unei agende articulate cu reforme structurale la nivel național și european. Toată lumea este de acord cu acest lucru. Rolul important al guvernelor și parlamentelor naționale este evident și fundamental. Discuțiile din Consiliu au subliniat nevoia de a consolida ownership-ul la nivel național în procesele europene în legătură cu procesele europene. În același timp, uh, semestrul european poate avea un rol mai incisiv și să contribuie la punerea aplicare mai eficientă a programelor. De exemplu, ținând cont de faptul că avem programe pe mai mulți ani necesare pentru punerea în aplicare a multor reforme, se pot încuraja programe naționale largi um, care sprijină aceste strategii. Semestrul european este de asemenea uh, cadrul în care se pot examina interacțiunile dintre țări și se uh, pot cuantifica impactul acestora. Se pot pune în aplicare reforme coordonate și simultane care astfel vor contribui la consolidarea legăturilor și încrederii reciproce între țări. Președinția italiană a insistat asupra unei agende de investiții s-a creat un task force cu participarea Comisiei și a Băncii Europene de Investiții și a statelor membre pentru a identifica proiecte de investiții dar și bariere instituționale, financiare și uh, legale care stau în calea punerilor în aplicare. Rezultatele lucrării acestui task force au fost prezentate deja în decembrie și sunt un punct de plecare important pentru um, proiecte um, inovante de interes european. Pe parcursul președinției noastre, Consiliul și-a exprimat sprijinul față de planul de investiții în Europa prezentat de Comisie. Consiliul ECOFIN se va implica alături de acest Parlament în crearea noului Fond European de Investiții Strategice intenția de com- exprimată de Comisie și de Consiliu în legătură cu abordarea favorabilă a contribuțiilor naționale la fond pentru a încuraja participarea directă a statelor membri este o, o evoluție pozitivă. Planul merge în direcția justă pentru a atrage investiții și pentru a promova inițiative strategice și pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii. Dincolo de mobilizarea resurselor publice și private, planul prevede identificarea um, unor reforme de făcut pentru a sprijini investițiile. Ameliorarea mediului de afaceri este foarte important pentru a consolida încrederea investitorilor și pentru a promova decizii favorabile economiei pe termen mai lung. Investițiile au la bază doi factori, oportunități de profit, dar și resurse pentru a se bucura de acestea. Și din acest punct de vedere, un element esențial pentru ameliorarea competitivității este finalizarea pieței unice, care Um, este nodul gordian pentru uh, atingerea obiectivelor strategiei UE 2020. E nevoie însă de progrese mai rapide pe piața serviciilor, uh, pe piața produselor digitale și um, pe piața industrială. E nevoie de noi măsuri de luat pentru consolidarea Uniunii piețelor financiare, pentru a diversifica sistemele financiare și pentru a avea piețe financiare bine dezvoltate care să stea alături de uh, piața creditelor bancare. Și concluziile ECOFIN uh, privind finanța și, finanțele și creșterea economică sunt orientări utile pentru intervențiile viitoare pentru a încuraja finanțările pe termen lung ale economiei reale, mai ales în IMM-uri. Coerența din ce în ce mai mare între sistemele fiscale și simplificarea lor contribuie la consolidarea încrederii și aduc avantaje facilitând activitatea economică, mai ales prin simplificarea cadrului um, regulamentar. S-au obținut rezultate importante în domeniul transparenței fiscale și în lupta împotriva evaziunii fiscale și a evitării plătirii taxelor. În anul 2014 a fost esențial pentru, pe calea punerii capătului secretului bancar. Prin uh, schimburile de informații financiare și fiscale, um, acesta a fost înscris în dreptul Uniunii Europene și acest rezultat reprezintă reformă structurală internațională care va asigura o mai bună respectare respectare a regulilor de către uh, contribuabil. Discuția privind erodarea bazei de impozitare lansată de OSCE a arătat că regulile fiscale internaționale trebuie revizuite. În cadrul președinției italiene, uh, a început o reflexie aprofundată și largă în legătură cu aceste subiecte și importanța lor pentru Europa, rezultatele obținute, mai ales uh, uh, în includerea unei clauze împotriva abuzurilor în directiva privind relațiile dintre companii și filialele lor reprezintă o bază importantă pentru uh, evoluții ulterioare, pentru a limita um, planificările fiscale agresive, concurența fiscală dăunătoare și erodarea bazei de impozitare. Din acest punct de vedere, Comisia și-a anunțat intenția de a prezenta în curând o propunere în legătură cu schimbul automat de informații în legătură cu așa numitele tax rulings și reacția la Consiliu a fost pozitivă. Aș dori în ceea ce privește chestiunile fiscale că um, în urma concluziilor ECOFIN din decembrie, taxa privind tranzacțiile financiare să continue să evolueze în mod transparent și inclusiv și în 2015. Câteva cuvinte în legătură cu dosarele financiare acum. Banca Centrală Europeană uh, și-a asumat uh, prerogativele de supraveghere în noiembrie și Consiliul și Parlamentul pot să fie mândri de această uh, evoluție. Evaluarea aprofundată care a a fost făcut înainte de începerea mecanismului unic de supraveghere a contribuit concret la încrederea în sectorul uh, bancar și supravegherea financiară este primul pilon um, al acestui sistem din care face parte și mecanismul unic de rezoluție. Um, erau necesare normele pentru care stabileau contribuțiile băncilor la mecanismele de rezoluție. Mă bucur că s-a ajuns la un acord privind actul delegat la directiva privind rezoluția bancară și actul de executare în legătură cu condițiile uniforme norme pentru aplicarea mecanismului unic de rezoluție. Colaborarea între această comisie și președinția italiană a fost foarte importantă pentru a ajunge la un rezultat echilibrat. Nu pot intra în detalii în legătură cu toate celelalte acte legislative privind serviciile financiare. Voi uh, prezenta doar rezultatele cele mai importante. Și, de asemenea, grație colaborării constructive cu Parlamentul European, am ajuns la un acord privind regulamentul privind fondurile de investiții europeni pe termen lung, ELTIF. Mă bucur și de acordul politic la care s-a ajuns în cadrul tirocului din 17 decembrie în legătură cu regulamentul privind comisiile interbancare multilaterale și operațiile de uh, plăți cu cardul. Parlamentul și Consiliul au ajuns de asemenea un acord privind directiva uh, și uh, regulamentul uh, de luptă împotriva spălării de bani, uh, aliniând uh, normele Uniunii la standardele internaționale avansate din cadrul GAFI. De asemenea, uh, Consiliul s-a ocupat de regulamentul privind operațiunile de finanțare prin titluri, directiva privind serviciile de plăți și directiva privind interminerea în asigurări și s-au făcut pași înainte în legătură cu reforma structurală a sectorului bancar, a fondurilor comune monetare și a parametrilor de referință, benchmarks. Stimate domnule președinte, stimaților deputați, încrederea și așteptările pozitive sunt elemente fundamentale în cadrul deciziilor operatorilor economici. O acțiune eficientă pentru creșterea și ocuparea trebuie să poată prezenta un scenariu credibil a unei Europe mai prospere și mai dinamice. Având în vedere gravitatea situației actuale, Europa are nevoie de un adevărat șoc pozitiv pentru a întoarce pagina cât de repede. Strategia trebuie să fie incisivă, articulată și coerentă. Investițiile trebuie să fie sprijinite pentru a avea un impact semnificativ asupra cererii și pentru a promova mai multă competitivitate și creștere pe termen mediu. Agenda de reforme trebuie să fie ambițioasă, aplicată cu determinare și um, inclusă uh, în semestrul european. Guvernanța economică trebuie să se asigure uh, finanțe publice solide, să Eh, să stimuleze politici bugetare care să încurajeze creșterea și să încurajeze investiții care să amelioreze competitivitatea și productivitatea. E deci fundamental să aibă loc mm, o evaluare a modului în care sunt folosite marjele de flexibilitate din cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere. O astfel de abordare contribuie la ameliorarea potențialului de creștere a economiei europene, și, folos- și uh, reușește să profite de credibilitatea sistemului nostru de regulă. Astfel se asigură durabilitatea finanțelor publice și face să se nască un cerc virtuos cu mai multă încredere, mai multe investiții și mai multă ocupare. Așteptăm cu interes comunicarea anunțată de Comisie pentru a clarifica marginile, marginile de flexibilitate din cadrul pactului și dezbaterea care va avea loc în următoarele săptămâni în legătură cu um, revizuirea guvernanței consolidate în cadrul 2-pack și 6-pack, în care rolul Parlamentului și acestei comisii va fi fundamental. În încheiere doresc să mulțumesc încă o dată Parlamentului pentru atitudinea noastră pozitivă și pentru atenția dumneavoastră din această seară și urez mult succes președinției letone pentru următoarele luni. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnule Patua. Începem acum sesiunea de întrebări și răspunsuri câte 5 minute pentru întrebări și răspunsuri. Primul este domnul Pablo Sala. Cambiare al spaniol. Voi vorbi în spaniolă. Înainte de toate, aș dori să vă felicit pentru rezultatele obținute în timpul președinției italiene. Eu, în calitate de raportor, pe unul din subiectele pe care le-ați menționat dumneavoastră, legate de cărțile de credit, pot să apreciez că ați desfășurat o activitate foarte eh, profesionistă. Vă mulțumesc pentru asta și mulțumesc și echipei de negociatori cu care am lucrat. Respectul meu pentru dumneavoastră. Am două întrebări legate de Grecia, domnule ministru. Ce impresie aveți dumneavoastră în legătură cu uh, evoluția evenimentelor din Grecia? Cum vedeți dumneavoastră viitorul în această țară? În al doilea rând, uh, în legătură cu Italia, sigur că uh, nu este momentul acum să facem o analiză a situației din Italia, dar ne-ar interesa să ne vorbiți totuși despre mersul reformelor la dumneavoastră acasă și despre rezultatele obținute. Iar în ce privește programul Juncker, o delegație a comisiei noastre care a vizitat Banca Centrală Europeană a discutat și despre acest plan Juncker și uh, toți am fost de acord că ar putea să fie uh, încununat de uh, o reușită dacă selecția proiectelor ar fi făcută foarte competent. Cum vedeți dumneavoastră uh, această selecție? Mulțumesc foarte mult! <clears throat> Thank you very much. Mulțumesc pentru uh, întrebările dumneavoastră. Dați-mi voie să răspund la ele pe rând. Înainte de toate, legătură cu Grecia. Eu sunt uh, economist de profesie și nu fac uh, prognoze. Dar uh, trebuie totuși să analizăm situația din Grecia în perspectiva unei țări care a parcurs o ajustare fiscală dificilă, de lungă durată, destul de dureroasă. Dar sigur că trebuie să existe și o reformă structurală care să susțină această reformă fiscală. Și sigur că există încă riscul deflației în Europa și o activitate economică destul de slăbită care nu susține o dinamică a dezvoltării. Deci, um, trebuie să apreciem susținerea de care a beneficiat Grecia din partea Troicii. Și cred că um, în continuare se pot realiza progrese. Eu sunt încrezător că noul guvern, care va rezulta din uh, alegerile uh, care urmează să aibă loc uh, va avea în uh, minte um, posibilitatea acestei susțineri pentru ca efortul care a fost făcut până acum să uh, poată fi continuat. Și dacă uh, se va dovedi că este necesar, vor trebui să fie uh, întreprinse noi eforturi, eforturi în acord cu instituțiile europene. Aceasta este viziunea mea, sigur, este și dorința mea și uh, sper ca viitorul guvern să reușească să facă acești pași și să beneficieze de susținerea Uniunii Europene. În ce privește Italia, dați-mi voi să spun că strategia guvernului este puternic concentrată pe introducerea unor reforme structurale și pe implementarea reformelor structurale. Unul din elementele care a fost menționat în repetate rânduri în ultimele 10 uh, luni uh, de către acest guvern a uh, fost că s-au făcut prea multe um, enunțuri, promisiuni Uh, și uh, că uh, unele activități au rămas nefinalizate. Deci, provocările care se află în fața noastră nu sunt determinate doar de recesiunea din ultimii trei ani. Eu cred că au existat și ocazii pierdute în ce privește șansa de a face reforme structurale. Și eu cred că ă, acum este momentul să finalizăm aceste reforme. Ă, rezultatele concrete care au fost obținute ă, de către guvernul italian în sunt totuși numeroase. Au fost reforme pe piața muncii în ce privește numărul locurilor de muncă, și uh, reforma în acest domeniu uh, urmează să fie implementată și când am ajuns astăzi la Strasburg, tocmai am aflat că există și uh, implementarea altor măsuri importante în beneficiul forței de muncă. Există și reforme uh, fiscale. Noi schimbăm aici modul în care um, colectarea impozitelor se realizează. Um, relația dintre contribuabil și administrație din acest punct de vedere este uh, îmbunătățită. În ce privește planul Juncker, ar fi foarte multe de spus. Uh, voi face câteva uh, observații. Ca să dansezi tango e nevoie de doi. Deci este nevoie de uh, un mecanism de selecție care să fie îmbunătățit, dar care să uh, fie însoțit și de un nou mecanism de Uh, operare de măsuri de susținere, administrația publică uh, trebuie uh, să poată să profite în urma acestor mecanisme să creeze stimulente pentru ca selecția proiectelor să fie una adecvată. Îmi pare rău, dumneavoastră ați pus întrebări, deci v-am răpit mult timp răspunzând la ele. Mulțumesc. Următoarea intervenție, Eliza Ferreira. Mulțumesc foarte mult. Mă voi servi și eu de limba maternă. Și eu doresc să uh, felicit președinția italiană pentru activitatea desfășurată, uh, felicit pe toți cei care sunt uh, reprezentanții acestei administrații, întreaga echipă. Cred că ați lucrat în condiții destul de dificile, care nu erau determinate doar de faptul că um, au apărut uh, noi structuri ale instituțiilor noastre, o nouă comisie, un nou parlament, dar și că um, a existat o recensiune îndelungată, um, șomajul a crescut, așa că a fost un context destul de dificil. Mm, președinția italiană a reușit să depășească uh, niște taburi în ce privește investițiile, că este necesar să facem investiții și, în al doilea rând, că trebuie să existe un echilibru um, al uh, bugetului nostru în ce privește banii publici care intră în buget. Am uh, câteva întrebări activitatea încă nu a fost finalizată. Mai există lacune. Um, noi ne uh, dorim ca uh, structurile politice uh, comunitare din Europa să fie consolidate, să nu apară fisuri. Deci, în clipa de față există discuții în legătură cu modul în care funcționează zona euro Eh, dar nu există încă niște capacități anticiclice. Ce puteți să ne spuneți în legătură cu eh, preocupările viitoare în acest domeniu? Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! După cum am spus, trebuie să um, existe două părți care să conlucreze pentru ca lucrurile să uh, poată să avanseze. Este nevoie de un plan de, de investiții pe care Comisia l-a elaborat și care uh, are un uh, mare potențial în ce privește mobilizarea resurselor financiare, dar și în ce privește activarea oportunităților investiționale și eu cred că aici există o bună interacțiune între programele de reforme la nivelul statelor membre și acest nou instrument. Iar acest lucru ă, se poate vedea și astăzi. Investițiile au scăzut ca număr în ultimii ani și avem mare nevoie de investiții pentru că uh, în felul acesta, noi putem transforma oportunitățile în creștere economică. Dar trebuie să existe și programe pe plan național și programe pe plan comunitar. Acest lucru este în spiritul noii inițiative. Din acest punct de vedere, cred că ar trebui să existe o legătură mai strânsă între uh, modalitățile operaționale de a uh, valorifica oportunitățile investiționale. Uh, și Trebuie să finalizăm din acest punct de vedere demersurile. Piața unică se bazează pe reforme structurale de amploare Uh, care pot stimula investițiile. Deci trebuie să vedem care este relația între inițiativele de piața unică și uh, programele naționale. Și uh, din acest punct de vedere trebuie să existe și o perspectivă pe termen lung. Și eu cred cu convingere că Europa poate să își stimuleze potențialul de creștere eliminând barierele care mai există încă între state, stimulând dimensiunea europeană în ce privește infrastructura și uh, uh, capitalul imaterial, intangibil, dezvoltarea telecomunicațiilor, de pildă. Deci uh, noi putem crea o bază uh, de inovații europene, atât pe plan european cât și pe plan național, și cred că uh, putem valorifica cel mai bine resursele. Este momentul propice pentru a acționa în acest sens, pentru a valorifica noile instrumente financiare, pentru a valorifica oportunitățile investiționale. Și este de asemenea o ocazie să înțelegem mai bine cum pot programele naționale să stimuleze uh, piața muncii. Thank you. Mulțumesc. Următorul vorbitor din partea grupului ECR, Otis Marias. Voi vorbi în greacă, domnule președinte. Și aș dori și eu să vă mulțumesc, domnule ministru. Ați creat așteptări, dar încă nu există suficiente rezultate tangibile pe care societatea să le perceapă. Încă nu ați vorbit uh, despre uh, uh, situația catastrofală din economie, sărăcie, șomajul din statele din sudul Europei în urma programelor de austeritate care au fost aplicate. Ați vorbit despre Grecia, dar ce s-a întâmplat în Grecia? În clipa de față, în Grecia, politica troicii a creat un fel de armagedon social. Uh, anul 2015 uh, uh, este al cincelea, al șaselea an de când Grecia este suferință. Criza a început în 2010. Există un număr foarte mare de șomeri. 40% din populația Greciei trăiește sub pragul sărăciei. Deci, de fapt, politica aplicată um, a dus la um, o creștere cu 184% a um, sărăciei. Și uh, noi nu am reușit să refinanțăm uh, economia. Domnule ministru, politica troicii în Grecia mi se pare uh, că a fost un eșec. Și uh, eu cred că uh, noi am trecut printr-un șoc. Trebuie ca Grecia să fie iertată de datorie. Banca Centrală Europeană a reușit să aibă profit substanțial datorită dobânzilor uh, la datorie pe care Grecia le-a plătit. Deci, uh, sigur, dumneavoastră ne expuneți punctul dumneavoastră de vedere, dar uh, noi trebuie să ne gândim care este în clipa de față datoria publică din Grecia sau din Italia ca să realizăm uh, care sunt dificultățile. Iar noi trebuie să reușim să rezolvăm această problemă a îndatorării statelor din sudul Europei. Pentru că um, există, uh, din acest punct de vedere, din nou un profit al Germaniei, de pildă, datorat dobânzilor încasate. Sunteți de acord cu acest punct de vedere? Încerc să înțeleg care a fost întrebarea pe care uh, ați adresat-o. Eu mi-am exprimat deja punctul de vedere vis-a-vis -vis de Grecia. Dar uh, dacă am înțeles corect și dacă nu îmi cer scuze, ați vorbit și despre uh, datoria uh, din Italia. Da, este o uh, datorie substanțială și probabil că uh, va crește în perioada următoare. Dar în continuare noi putem să ne uh, achităm această datorie. Există indicatori de uh, sustenabilitate pe care ne bazăm și există uh, o reformă care a fost uh, aplicată în etape în ce privește uh, reforma uh, pensiilor, dacă dinamica prețurilor din zona euro a Uniunii Europene se va menține la un ritm normal, atunci probabil că datoria va crește cu 2%. Dar avem și obiective pe termen lung care să garanteze o durabilitate a măsurilor noastre. Acesta este răspunsul în legătură cu experiența mea din Italia. Mulțumesc. 40, no. No. Mulțumesc. Yes, but you're, I have 10 seconds, have 10 seconds so it's impossible to intend. Vă rog, dacă puteți în 10 secunde nu vă supărați. Am 10 secunde prevăzute. Întrebarea limba greacă. Aș dori să răspund referitor la întrebarea cu privire la teoria Italiei. Mă tem că nu mi-a răspuns nimeni în legătură cu uh, ștergerea datoriei Greciei. Grecia nu mai plină de șomeri acum și numai prin ștergerea datoriei Greciei putem ajunge totuși la o creștere a acestei țări. Nu vă supărați, nu vă respectați timpul. Dacă dumneavoastră vă tot întindeți cu întrebările, am vrut să mă refer la situația Greciei pentru că mi s-au adăugat aceste 10 secunde, așa cum de la Alde Coravenhausen. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Padoan, pentru prezența dumneavoastră și dați-mi voie și mie să încep prin a vă mulțumi dumneavoastră și echipei noastre pentru munca depusă în ultimele șase luni, mai ales în ceea ce privește dosarul referitoare la repere, benchmark files. Eu sunt raportorul pe dosar și pot să vă spun că ați lucrat extraordinar de bine. Mulțumesc încă o dată. V-aș întreba referitor la transpunerea în practică a reformelor structurale în UE, în care sunt uh, imperative dacă ne dorim o restaurare a uh, creșterii și în același timp pentru a putea îmbunătăți situația fiscală din mai multe state membre. Din păcate, multe state membre uh, nu au realizat cine știe ce progres în legătură cu aplicarea acestor reforme structurale, iar în medie numai vreo 10% dintre recomandările specifice pe țară sunt și recomandate și mărtați, dar pentru țări cum e cazul Italiei sau Franței, acel procent este unul chiar mai mic de atât și asta, cine știe, nu știu cel puțin pentru că am ascultat, uh, răspunde dumneavoastră date colegului de la PPE, părea promițător pentru Italia ce spunea dumneavoastră, mă rog, nu sunt așa sigur și uh, mai e până acolo, dar pe a președinției noastre ați propus o reformare a semestrului european și să se introducă o presiune paritare sporită și un plus de flexibilitate pentru statele membre. Dar v-aș întreba, ați fi de acord, nu cumva ați fi de acord că astfel de măsuri ar putea produce și efectele dorite? și ar putea eventual să fie chiar contraproductive. Oare nu cumva ar trebui să ne concentrăm pe um, stimulente mai consistente, dar și pe sancțiuni mai consistente pentru ca aceste țări să aplice măsuri mai coerente și în același timp să avem foarte mare grijă la uh, condițiile impuse și să condiționăm anumite ajutoare de respectare a recomandărilor specifice pe țară. mulțumesc! Mulțumesc pentru vorbele amabile și mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. M-aș referi la trei observații M-aș referi la uh, agenda guvernului italian și-aș numi-o una accelerată și coordonată cu cea a guvernelor precedente, dar care în egală măsură avansează către schimbări structurale în Italia și este recunoaște recunoaștere ceea ce spuneam ceva mai devreme și anume că avem nevoie de eliminarea piedicilor în calea creșterii care s-au tot adunat în vreo 20 de ani. Încercăm să accelerăm nu doar introducerea acestor măsuri prin adoptarea de către Parlament a unor legi, ci și prin uh, asigurarea normelor metodologice pentru legislația de bază privind reformarea administrației publice, impozitare și altele. Iar în ceea ce privește stimulentele pentru reformele structurale, acest subiect a fost dezbătut uh, uh, pe toate fețele și în Parlament și eu, unul, dacă vă interesează ce părere am eu, cred că nu e nevoie de cine știe ce dobânzi ca să ajungi la stimulente consistente pentru reformele structurale în Italia avem un nivel redus al dobânzilor, iar um, ceea ce ne stimulează să facem aceste reforme este că suntem în recesiune de vreo trei ani și a venit vremea să inversăm această tendință, să creăm locuri de muncă, de aceea nu e nevoie de presiuni exterioare sau de stimulente din exterior ca să transpunem în practică reforme. O a treia chestiune la care aș dori să mă refer uh, și care mi se pare relevantă pentru viitorul dezbaterilor în materie de politici în Europa în general, nu doar în Italia, ar fi aceea că efectul oricărei reforme structurale, indiferent că e vorba de piața muncii, piața, orice altă piață până la urmă, toate acestea depind la urmă de uh, condițiile macroeconomice. Există din ce în ce mai multe dovezi produse și de către și realizate și de către femeii și de către comisie și tot felul de organizații și OCDE, care spun că orice, la orice reformă, dacă e schimbat regulile din mers, efectele vor fi diferite, indiferent că economia sau nu este într-o perioadă de creștere sau într-o perioadă de recesiune. Dacă este într-o perioadă de recesiune, uh, aceste măsuri generează rezultate cu întârziere. Și de ce spun asta? Pentru că există un acord extins, că e nevoie de reforme în toate țările, dar uh, Cred că trebuie să mai înțelegem lucruri și sper să putem dezbate pe larg acest lucru și în Parlament, și în Comisie, și în Consiliu. Trebuie să înțelegem până la urmă care este legătura între uh, ciclul macroeconomic și efectele pe care le produc uh, reformele. Și de ce spun acest lucru? Pentru că utilizarea acestor reforme structurale necesită totuși și o um, echilibrare a tuturor um, politicilor, politicile macroeconomice și orice mai există, orice fel de marjă mai există în materie fiscală în bugetele statelor membre. Mulțumesc din partea Stângii Unite, doamna Barbara Spinelli. Grazie, signor ministru. Mulțumesc, domnule ministru. Două întrebări vreau să vă adresez, una referitoare la Europa, a doua la Italia, mai întâi cu Europa încep. Uh, în câteva săptămâni Grecia va merge la urne și dacă o să iasă Siriza, Uniunea Europeană o să se confrunte cu o cerere de modificare a regimului de austeritate. Se va cere o, Euro, deci o preluare parțială a Euro, de către Europa a acestei datorii și până la urmă ă, ceea ce s-a întâmplat și cu datoriile de război ale Germaniei în 53 și un New Deal a la Reagan mult peste ceea ce a propus um, Juncker și care ar trebui să ducă la 300 de miliarde de investiții în câțiva ani de zile, numai că efectul de multiplicare în economie nu este neapărat, deși se prevede unul de la 1 la 15, în orice caz se vorbește de investiții masive finanțate de către Banca Europeană de Investiții și de către Fondul European pentru Investiții prin intermediul emiterii de euro obligațiuni și um, concomitent cu acțiune, achiziționarea de către BCE a, uh, astfel de, a unor titluri publice cu banii obținuți din emisiune de obligațiuni. V-aș ruga să-mi răspundeți la obiect referitor la aceste propuneri cu care vine Grecia. Acum m-aș referi la Italia. N-am să insist asupra bătăliei care se duce pe tema flexibilității. Consider că pentru moment este una performantă. Uh, deci contează rezultatele, cu alte cuvinte, și nu e suficient să spui să fie flexibilitate și flexibilitate să se și întâmple. Mi se pare că ceea ce se întâmplă în politica italiană în acest moment este un fel de îngăduință față de legislația financiară în materie, financiară în materie de corupție și evaziune fiscală, în ciuda unor măsuri adecvate luate la nivel european despre care vorbeați dumneavoastră. Nu mai enumăr aici toate ar, articolele din legislația uh, italiană în care se dezincriminează toate astfel de infracțiuni fiscale. Vreau să vă spun că an de an corupția duce în Italia la o reducere cu 0,14% a PIB-ului uh, și spun uh, de asemenea că anumite prevederi referitoare în legătură cu aceste prevederi noastre aveți o răspundere parțială și în ceea ce îi privește pe ce, ceea ce prevederi care avantajează pe unii de tipul lui Berlusconi care sunt condamnați pentru fraude fiscală. Pentru că și într-o situație și în celălaltă, orică ați fost de acord, uh, orică habar n-aveați de deci aceste prevederi, uh, se poate ori una ori alta, mă tem că a doua este și mai gravă și aș dori să-mi răspundeți și în acest caz. Vă mulțumesc! Thank you for your question. Vă mulțumesc pentru întrebări. Mai întâi, în ceea ce privește propunerile pe care le va face următorul, viitorul guvern uh, elen, uh, doresc să vă spun că aștept să le văd după ce uh, vor avea loc alegerile și după ce va exista un nou guvern în uh, um, Grecia. Și apoi, în calitatea mea de ministru al finanțelor al unui stat membru al Uniunii, voi uh, mă voi gândi la răspunsul la aceste întrebări, așa că vă rog să nu vă rug, mă cereți să răspund acum la o situație care încă nu ne confruntăm. Acum, în legătură cu observațiile dumneavoastră, în legătură cu situația din Italia, Doresc să spun câteva lucruri ca să prezint comisiei dumneavoastră o imagine precisă a ceea ce se întâmplă. Legea stabilității nu conține prevederi privind aspecte juridice legate de evaziunea fiscală. Faceți referire la discuția în curs în cadrul așa numitei așa numitului act delegat fiscal aprobat de Parlament în martie 2014, care dă guvernului posibilitatea de a propune acte delegate pentru a reexamina întreaga funcționare a sistemului uh, uh, impozitelor din țară, inclusiv instrumente de luptă împotriva evaziunii fiscale și um, posibilități de eliminare a, a incertitudinilor legate de um, legile fiscale. Aceste lucruri au fost discutate de guvern pe 24 decembrie și unele dintre măsurile decise de guverne apoi au fost suspendate pentru a fi transmise la Parlament, pentru că guvernul și-a dat seama că există probleme tehnice cu aceste măsuri. Și eu mă consider responsabil de aceste uh, erori tehnice care vor fi corectate și vor fi retransmise guvernului. Dacă guvernul le aprobă, atunci vor fi trimise în Parlament. Deci nu voi face comentarii în legătură cu afirmațiile dumneavoastră că am uh, oferit tratament de favoare unor persoane. Resping aceste, uh, aceste afirmații. Acum pentru verzi are cuvântul Sven Gigot. Bine ați venit, vă spunem și noi, la Comisia Econ și vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut la, pentru directiva de luptă împotriva schimb, spălării de bani. Președinția italiană a făcut multe pentru a face să avanseze cu succes aceste negocieri dificile. Am o întrebare în legătură cu un lucru pe care nu s-a obținut în cadrul președinției uh, italiene. E vorba de taxarea tranzacțiilor financiare, știți care este poziția Parlamentului, dorește să impoziteze aceste tranzacții și să existe prevederi foarte clare pentru a facilita lupta împotriva evaziunii fiscale și evitării plătirii taxelor. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în legătură cu trei aspecte. Sunteți de acord că baza de impozitare ar trebui să fie mai mare decât doar acțiunile și produsele derivate din acțiuni Credeți că produsele derivate din uh, obligațiunile statelor membre ar putea fi impozitate? Ați putea fi de acord că principiul reședinței trebuie să se aplice și nu doar principiul emitentului, așa cum au cerut Parlamentul și Comisia și în al treilea rând puteți să vă angajați că și dacă va fi o primă fază de plecare uh, pentru această taxă, în acord se va prevede și o a doua fază nu foarte departe, pentru a extinde baza de impozitare. Deci vă rog să-mi răspundeți foarte precis la aceste întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră și pentru întrebări. Așa cum am um, spus la început, în timpul semestrului președinției italiene s-au făcut multe în cadrul grupului G11 din care face parte Italia și Deși părerile erau împărțite între membrii grupului legătură cu toate aceste aspecte pe care ați menționat, taxa de impozitare, principiul impozitării, nu, cu toții eram de, că, de acord în legătură cu a doua fază, dar pentru asta aveam nevoie de o primă fază cu care nu eram cu toții de acord. Și pot să vă spun că am avut discuții aprofundate uh, și cred că vom continua aceste discuții uh, în scopul de a atinge, ajunge la un acord. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din grup pentru faptul că, în ciuda faptului că deseori am avut puncte de vedere diferite, am făcut cu toții eforturi ca să avansăm încet, dar hotărât spre un acord. La un Întrebarea dumneavoastră specifică. Italia, în principiu, este pentru o bază de impozitare largă, dar întrebarea este cât de largă? Și dacă întrebăm pe fiecare din cei 11 membri care este punctul lor de vedere în legătură cu um, dimensiunile maxime ale acestei baze, se vor primi 11 răspunsuri diferite. E greu de ajuns la un teren comun, dar eu sper că vom reuși. Deci răspunsul meu este că trebuie să avem o bază cât mai largă dacă există un acord în legătură cu uh, activele exacte care trebuie taxate până la urmă. Apoi, în legătură cu principiul reședinției sau principiul emitentului, știți că există o diviziune aproape naturală în legătură cu principiile de taxări între țările mari, țările mici, pentru că există posibilitatea posibilități de mici, statelor mici în diferite de ale statelor mari și veniturile uh, așteptate de obținut în, în urma aplicării prin diferitelor principii de taxare sunt diferite. Eu uh, aș dori un, prin, să se aplice un principiu al emitentului, dar și cu o influență a principiului de reședință. Deci un mix între cele două principii care ar, ne-ar permite să acționăm mai eficient și ar permite fiecărui stat să obțină ceva venituri. Apoi, la ultima întrebare. Îmi pare rău pentru gruma pe care am făcut-o la început, dar cred că există un acord larg în cadrul grupului, că trebuie să abordăm o abordare pas cu pas, ca până la urmă să fie acoperite toate activele și eventual să extindem grupul dincolo de uh, componența actuală, 11 membri. Acum Marco Zani din partea EFTD. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat discursul introductiv al domnului ministru Padovan și am avut impresia că în ultimele șase luni am trăit pe altă planetă, pentru că toate aceste elemente de succes ale președinției italiene eu nu le-am remarcat. S-au făcut prea puține pentru ocupare, s-au făcut prea puține pentru a lupta împotriva evitării plătirii taxelor, da, într-adevăr ați făcut unele anumite lucruri pentru secretul bascar, dar ați uitat faptul că evitarea plătării taxelor are loc în cadrul Uniunii Europene și nu în afara ei. Și țări ca Luxemburgul sau Irlanda sau, sau uh, țările de jos arată și fac acest lucru de ani de zile. Apoi, metodologia calculării output gap-ului în legătură cu um, ajustările Uh, la buget. Știu că a existat o discuție, să spunem, nepublică între Italia și Comisia, uh, Comisia în legătură cu calculul acestor indici și poate am fi putut face mai multe. Aș dori să știu de la dumneavoastră dacă ați obținut un rezultat, dacă pe viitor se va revizui această metodologie de calcul, calcul care s-a dovedit uh, învechită și din observațiile Comisiei Europene și ale OSCE, așa este, este învechită. Al doilea aspect pe care doresc să-l abordez, aș dori să știu ce părere aveți despre quantitative easing. Um, această strategie pe care o va lansa Banca Centrală Europeană și ce efect va avea aceasta, dacă va avea efecte, după părerea dumneavoastră, sau va fi, așa cum cred eu, o măsură care nu va, nu va avea efecte pentru că deja uh, rata dobânzii este foarte scăzută, uh, având în vedere diversitatea structurală a piețelor financiare între Statele Unite și Europa, uh, consecințele vor fi foarte limitate. Acum, în legătură cu planul Juncker, mâine se va prezenta un prim uh, text um, care sprijină acest plan. Ați vorbit despre relansarea investițiilor. Aș dori să știu dacă există noutăți în legătură cu detaliile legate de investiții, inclusiv cele cofinanțate um, și cum uh, și dacă acestea vor fi luate în calculul deficitului bugetar sau nu pentru că este o bătă, bătălie europeană, uh, președinția italiană, mă scuzați, a purtat o, da, o adevărată bătălie uh, ca să nu intre în calculul deficitului aceste investiții. Apoi s-a Uh, adoptat o reformă pentru mai multă flexibilitate, dar flexibilitatea în sine nu creează locuri de muncă, pentru că Așa cum știți, există așa numitul uh, Employment Legislation uh, Protection Index, elaborat de OCDE. Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Try to be quick. Output gap. Yes, there is a... Pe scurt, output gap. Ieri a avut loc o discuție, nu am uh, spus niciun secret uh, spunând că aceste lucruri au fost discutate la ECOFIN și mai multe țări consideră că metodologia trebuie, uh, trebuie um, modernizată. Care sunt efectele? Nu știu exact. Dacă acest proces de quantitative easing va avea un impact, sper, pentru că uh, Uh, avem uh, nevoie de, de aceste efecte. Dacă planul Juncker va include o modalitate diferită a luării în considerarea investițiilor în calculul deficitului, nu știu. Știu la fel de multe ca și dumneavoastră uh, legătură cu ce propune Comisia, deci sunt multe lucruri pe care nu le cunosc. Deci în momentul în care va exista un document disponibil, voi, îl voi comenta. Flexibilitatea. Dacă flexibilitatea folosește la crearea de locuri de muncă, ați, ați uh, menționat niște indicatori de la OCDE. Din câte știu eu, Legislația privind protecția locurilor de muncă este un element care are un impact asupra flexibilității. Flexibilitatea are consecințe asupra creierii locurilor de muncă. Dar e nevoie pe lângă flexibilitate și de creștere și investiții și doar împreună toate aceste elemente vor crea locuri de muncă, inclusiv în țara noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul Bernard Monu. Monsieur le ministre, bon... Bună ziua, domnule ministru! În 2011 ați declarat că nu trebuie să excludem falimentul unui stat european. Și țara uh, dumneavoastră, Italia, uh, a ajuns la o cotație de 2B minus. E bine, o asemenea situație a PIB-ului și a situației economice demonstrează că sunteți un elev mai slab decât Franța. Care sunt soluțiile pe care le propuneți dumneavoastră? Privatizarea masivă în Italia ați prevăzut un program de etatizare a căilor ferate, de pildă, și de asemenea, în ce privește participarea statului în sectorul energetic, vă propuneți o creștere a procentajului. Ați reușit să relansați economia? Nu. Credeți oare că uh, acest tip de comportament ar putea fi o soluție inclusiv uh, pentru datoria publică? Uh, mă întreb până la urmă și care va fi uh, formula care se va aplica în Franța. Iar uh, Comisia acum trebuie să definească reformele structurale necesare. Cu alte cuvinte, după ce s-a pierdut suveranitatea uh, financiară, bancară, acum s-ar putea să apară probleme suplimentare, inclusiv în ce privește vârsta de pensionare, de pildă. Oare când reformele avizajate vor putea fi transpuse în practică? Pentru că uh, în clipa de față, eu nu cred că soluțiile, inclusiv pentru datoria publică, se găsesc în formulele care au fost propuse, uh, inclusiv de către bancă centrală. Păi noi, ă, de fapt, ă, ne-am dorit ca statele suverane să ă, revină la moneda națională pentru a-și asuma din nou niște competențe de suveranitate. Pentru că în clipa de față există situații falimentare, în cazul Greciei, de pildă. Aștept răspunsul dumneavoastră. Thank you. I'm not sure I Mulțumesc. Nu sunt foarte sigur că am înțeles întrebările dumneavoastră, dar voi încerca să uh, răspund la ele. Uh, modul în care uh, acționăm vis-a-vis -vis de problemele îndatorării, da, sunt problematice. Dar uh, noi trebuie să uh, găsim până la urmă un fel de uh, soluție master pentru a rezolva această problemă, iar soluția poate fi în creșterea economică și uh, eu am menționat din acest punct de vedere niște obiective și programul de restructurare, de valorificare a oportunităților și cred că am făcut progrese în acest sens. Cu cât stimulăm mai mult uh, creșterea economică, care este dependentă de măsurile structurale implementate de către guvern, uh, cu atât mai bine. Dacă vom uh, reuși din acest punct de vedere să găsim și soluții uh, nominale, uh, atunci cred că, uh, având în vedere ratele dobânzii actuale, am putea ajunge la soluții uh, pozitive pentru uh, decenii de aici înainte și cred că și în Italia acest lucru ar fi fezabil. Avem și un program ambițios de privatizare cu două obiective. Unul este să contribuim la eliminarea îndatorării la reducerea îndatoririi și, pe de altă parte, să creăm o presiune de competitivitate asupra companiilor care vor rămâne sub control uh, public uh, asupra practicilor de management, uh, astfel încât să determinăm o eficientizare. În ce privește rolul statelor suverane, uh, versus rolul instituțiilor europene în politicile monetare și alte reforme, eu nu cred că acesta a fost o întrebare, mi se pare că a fost mai degrabă un statement și uh, Uh, cred că uh, nu este un uh, secret pentru dumneavoastră că nu aș fi de acord cu formulele pe care le propuneți dumneavoastră. Este nevoie de colaborare între instituțiile naționale și cele comunitare. Președintele, mulțumesc. Ajungem în criză de timp. Danuta Hübner va pune următoarea întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul European în decembrie a insistat asupra unei mai bune coordonări a politicilor economice și uh, urmează să fie analizat în uh, februarie um, în uh, Consiliul de Ministri de Specialitate proiectul. Dumneavoastră credeți că um, vor exista uh, rezultate pozitive. În clipa de față, noi nu cunoaștem conținutul acestui document. Iar în ce privește zona euro, uh, eu cred că uh, este necesară, dar în ce privește guvernanța zonei euro, ne aflăm într-un fel la jumătate de drum. Um, există încă o lipsă de tehnologie în ce privește reformele structurale nu este suficient efortul politic uh, pentru a proceda la reforme structurale. Trebuie să ne putem baza pe tratat și pe baza legală a unor reforme majore care, din punctul nostru de vedere, încă nu sunt convingătoare și nu este cazul să introducem aceste reforme pe ușa din dos. Iar dacă mă gândesc la spusele domnului Draghi, declarația făcută recent în legătură cu reformele structurale, îi spunea că ele duc la divergențe permanente în cadrul Uniunii Monetare, vor exista mereu state care vor avea de suferit. Deci eu cred că este nevoie de îmbunătățirea mecanismului pentru reformele structurale. Întrebarea ce așteptări aveți uh, vis-a-vis -vis de viitoare reforme în zona euro de bună guvernanță a acestei zone? Credeți că există interes pentru ca reformele să fie mai profunde în acest domeniu? Mulțumesc. Următoarea întrebare. ministru. Mulțumesc, domnule ministru, și eu doresc să vă felicit pentru munca pe care ați depusă și doresc de asemenea să felicit și pentru rezultatele obținute, recunoscute președinției italiene și despre care s-a vorbit în această seară. În cursul dimineții, împreună cu alți colegi aici de față, în comisie, am mers la sediul BC de la Frankfurt și ne-am întâlnit cu membrii Consiliului de acolo. Discuția a fost una foarte interesantă și doi membri ai Consiliului BCE și amintea modul în care și amintea faptul că politicile monetare nu sunt suficiente, nevoie și de politici fiscale și care, bineînțeles, trebuie să se întemeze alături de reformele structurale. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, au efecte asupra politicilor fiscale și asupra investițiilor și în același timp creează și acel mediu de afaceri atât de necesar pentru investiții. Și m-a uimit unul de de membri spunând că și politicile monetare cantitative ar fi mai simple dacă am avea în Europa un instrument uh, mai interesant cum este, eu, sunt eurobondurile, deci euroobligațiunile. Și spunea, făcând o comparație cu alte zone geografice, cât de complicat este să plasezi piețele regiunilor individuale în loc să te apuci să plasezi obligațiuni ale unui emisie de un sistem. Pun o întrebare naivă. Ă, de ce este nevoie ca să avem totuși euroobligațiuni? Acum înțeleg că există și ă, sentimente de ă, nivel național, dar vorbeam și de eurosceptici. Înainte era vorba de o descurajare progresivă în relația cu proiectul european și, din păcate, ceea ce s-a întâmplat în Franța zilele acestea ne-a răspuns într-un mod neașteptat și ne-a arătat că există o solidaritate semnificativă în Europa pe care am constatat-o în urmă cu câteva momente și în plen. Și cred că acest lucru ne poate ajuta, putem chiar să credem din, noi, din nou că Europa are nevoie de mm, o voință uh, care să depășească ceea ce se întâmplă momentan. Și cred că acest lucru ne-ar putea ajuta să continuăm acest proiect european și să ieșim din această, uh, uh această recesiune, această nenorocită de recesiune care nu se mai termină. Points, right? Două chestiuni uh, care au fost evocate de cei doi vorbitori și care constituie o provocare. Poate că prin răspunsurile mele nu mă voi ridica la uh, înălțimea acestor provocări. Bun, guvernanța economică este o chestiune cheie și este momentul să regândim guvernanța economică în profunzime. De ce spun că este momentul potrivit? Pentru că încă nu am depășit în totalitate criza și Europa eh, trebuie să demonstreze că eh, va fi eh, flexibilă în economie și că va avea capacitatea eventual să înfrunte și crize viitoare. Iar în ce privește elementele evocate de dumneavoastră, de fiecare dată când creionăm politicile naționale în Uniunea Europeană și mai ales în zona euro, nu trebuie să uităm că există o dimensiune națională și o dimensiune sistemică. Cu alte cuvinte, există aspecte care necesită abordări diferite dacă uh, ai o perspectivă europeană și uh, o uh, perspectivă mai restrânsă națională de fiecare dată trebuie să uh, ajungi la concluzia că ai nevoie uh, de instituțiile europene mai mult decât uh, Uh, în trecut. Deci uh, este punctul meu de vedere. În al doilea rând, întrebarea pe care dumneavoastră ați uh, numit-o naivă. Euroobligațiunile. Prin termenul eurobond poți înțelege lucruri diferite, dar există un element comun. Da. Uh, când emiți o obligațiune, că de fapt creezi și o problemă de îndatorare. Atât de simple sunt lucrurile. Ca să putem fi de acord pe plan european, uh, ca să uh, ne creăm datorii vis-a-vis -vis de potențialii investitori, trebuie să avem o viziune comună este o chestiune de încredere reciprocă, de viziune comună vis-a-vis -vis de creșterea economică, de facilitare a unei ajustări continentale. Este o componentă europeană în aceste demersuri. Trebuie să existe o viziune comună, un obiectiv comun atunci când emiți un asemenea instrument care nu mai este unul național, ci este unul european. Mulțumesc, Fulvio Martușel, următoarea întrebare. Președinte, lei Domnule președinte, dumneavoastră ați spus că în 2015 datoria publică italiană o să crească și mai mult, o mare parte a anului. În egală măsură ați anunțat și că vor scădea taxele, mai ales cele care se reflectă în cheltuieli. Și dumneavoastră spuneți că um, cotarea la bursă a unor companii care aparțin statului, cum este ENA, compania de electricitate și multe altele care ar trebui să strângă nu știu câte miliarde, credeți că va compensa această datorie uh, crescândă sau credeți că este nevoie de o majorare a capitalului? În egală măsură ați încercat să mobilizați anumite investiții, deci 40 de miliarde de proiecte de, uh, în proiecte de investiții susținute de către BEI. V-a dat vreo reacție? A avut vreo reacție BEI legătură cu banii pe care i-a cerut? Și aș mai avea o întrebare întrebare în legătură cu care nu aștept un răspuns, ci pur și simplu dorim pur și simplu să uh, uh, salutăm, să salutăm faptul că sunteți președintele Covin. O să fiți din 1 februarie președintele Italiei. Mulțumesc. Urmează pe Manș Beres. Și, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, v-ați referit la condițiile economice uh, pe care le-a cunoscut uh, țara dumneavoastră în perioada președinției italiene. Eu cred că trebuie să vorbim și despre o uh, dimensiune care a fost mai neașteptată, scăderea inflației, chiar și uh, creș- scăderea creșterii economice, dar pe de altă parte exista și un element pozitiv, creșterea prețului, scăderea prețului petrolului. Pentru a formula uh, mai uh, dur. Oare beneficiile acestei scăderi a prețului uh, petrolului pot fi lăsate la reglarea liberă a pieței? Sau ar putea constitui o sursă care ar putea să favorizeze investițiile pentru că uh, noi știm care sunt activitățile uh, aflate în uh, curs pentru a crea niște resurse financiare. Iar în ce privește aspectele legate de flexibilitate, cum vedeți pregătirea activității după încetarea președinției italiene. Pentru că, ă, de fapt, ă, a existat un calendar decalat. Deci, în legătură cu textul privind flexibilitatea ă, care va apărea mâine și raportul activității prezidențiale, trebuie să existe uh, o dezbatere privind guvernanța economică. Putem să o declanșăm înainte de a avea până la urmă și raportul uh, președinției? Mulțumesc pentru întrebările adresate. Uh, Conform prognozei noastre, în 2015 îndatorarea va continua să crească puțin, dar în 2016 lucrurile vor începe să se redreseze în baza dinamicii creșterii PIB-ului și uh, de asemenea datorită structurii uh, ratei dobânzilor. Deci va exista o dinamică um, în ce privește privatizările și da, și eu cred că Banca Europeană de Investiții ar putea să își accelereze investițiile și finanțările pentru că există resurse în clipa de față și există noi proiecte de investiții care au fost stabilite în lunile precedente și deci care ar putea să fie luate în considerare în clipa de față de către BEI. Trebuie să stimulăm investițiile în uh, cea mai bună manieră posibilă. În ce privește prețul petrolului, dacă el scade, asta are un impact direct asupra consumatorilor și industriei care necesită surse de energie, dar probabil că profitul va fi mai degrabă unul um, în sfera privată decât să aducă beneficii pentru bugetele naționale. De fapt, familiile, gospodăriile vor fi poate cele care uh, vor avea de asemenea de câștigat. Bun. Dar ă, pentru ă, beneficiul bugetului trebuie să existe mai mult ă, marjă fiscală de flexibilitate. Ce putem face în ce privește flexibilitatea? Păi, vom vedea ce va spune Comisia mâine, dar acest lucru va fi uh, un aspect în cadrul unei discuții mai ample, pentru că prin flexibilitate noi putem îmbunătăți până la urmă uh, configurarea pieței muncii. Mulțumesc, domnului ministru. Officials de la președinție italiene și tuturor oficialilor care au lucrat, au colaborat în activitatea legislativă pe care noi am dezvoltat-o. A fost un semestru foarte fructuos și mulțumim și pentru schimbul de opinii pe care l-am avut acum cu domnul ministru Padoan. Îi mulțumim încă o dată. Contiamo di continuare a collaborare Sper că vom putea să continuăm colaborarea cu guvernul uh, italian în lunile următoare. Mulțumesc!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 let's move to the next point of our agenda. Dragi colegi, haideți să mergem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. O audiere cu domnul Ștefan Kopfner, care este secretar general al CEUC, dar OCD. Bine ați venit! Bine ați venit aici, la Comisia ECON, unde vom discuta împreună revizuirea cadrului de guvernanță economic, deci un inventar și dificultățile care ne confruntăm și Am primit deja un document de lucru din partea raportorului și, în orice caz, așteptăm și să apară și mâine comunicarea referitoare la flexibilitate. În egală măsură, împreună cu domnul ministru Padoan, am purtat discuții referitoare la alte dificultăți eh, în legătură cu raportul celor patru președinți, cu semestrul european, cu anunțul făcut cu privire la coordonarea politicilor economice și, în egală măsură, ce trebuie să modificăm. Cu alte cuvinte, avem un spectru foarte amplu de chestiuni de care vrem să ne ocupăm și firește că înainte de toate trebuie să estimăm ce se poate face în continuare în cadrul actualului uh, regulament. Mâine Comisia ne va spune cum stau lucrurile, așteptăm vești importante, elemente importante pe care rămâne să le dezbatem și de aceea cred că acest lucru Va fi o chestiune foarte interesantă și dau cuvântul domnului Kopferer timp de 10 minute pentru a face o declarație de început, introductivă și apoi o să avem un regim de întrebări și răspunsuri împreună cu raportorul și cu echipa noastră de negociere și dacă ne rămâne timp vom mai lua ceva întrebări în procedură spontană. Așadar, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Uh, ladies and gentlemen, deputies. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor deputați. Ați avut o, o zi lungă. Știu că v-ați întâlnit cu reprezentanții BCE și chiar am uh, auzit, să zic așa, o, o parțială între discuția pe care le-ați avut cu unul dintre predecesorii mei de la OCDE Poate că nici nu știți că domnul Padoan lucra pentru o CDE înainte să ajungă ministru de finanțe și um, economie în Italia și uh, sunt foarte onorat să mă aflu aici ca să discut cu dumneavoastră situația și um, în runda de întrebări pe care le auzeam cineva întreba în legătură cu echilibrul corect și cu flexibilitatea cadrului um, economic în zona euro și cred că domnul este de acord că uh, e nevoie de un echilibru întotdeauna între reformele structurale, politica fiscală și politica monetară. În orice caz, discuția purtată în Uniunea Europeană și și în acest uh, domeniu, de câte ori ne uităm la acest document și din partea raportorului, ar fi care este până la urmă echilibrul corect al politicilor monetare, al politicilor fiscale în materie de reforme structurale și este foarte limpede că se schimbă contextul în legătură și ce ar însemna acest echilibru corect. În urmă cu vreo 2 ani acest echilibru poate că n-ar fi fost același lucru. În orice caz, în 2 ani de zile eh, împrejurile se vor schimba și iarăși nu vor mai fi altele eh, Așa că încă o dată o să trebuiască să încercăm să identificăm acest echilibru adecvat pe viitor. Și încă un um, motiv pentru această modificare a situației în legătură cu reformele structurale și cu ce s-a întâmplat este că s-a înregistrat progrese în diferite domenii și cu siguranță s a înregistrat foarte multe progrese în ceea ce privește uh, progresele înregistrate în multe statele membre. Veți spune bine, dar nu suficiente progrese. Știți însă cu toții că deficitul raportat la PIB a scăzut între 2009 și 2014 de la 6% cât era până la vreo 2,5%, repet, media din zona euro și în egală măsură s-a ajuns la o revizuire a cadrului fiscal și s-au înregistrat deci progrese în ceea ce privește politica fiscală și ceea ce constatăm astăzi este o discuție referitoare la ce pași urmează să se ia în materie de politică monetară. Aș vrea uh, să mă orientez în observațiile mele pe două chestiuni. O întrebare, o întreb, da, o întrebare se referă la uh, existența sau nu a unei suficiente flexibilități într-o situație ca cea cu care ne confruntăm acum, și anume un șomaj ridicat în multe state membre, nu UE, un, o rată a inflației foarte scăzută, o rată de creștere în multe din statele membre și o producție stagnantă în zona euro. Întrebarea este de aceea e nevoie eventual în această situație în care există riscuri excepționale, riscuri de stagnare. E nevoie de un plus de flexibilitate, da sau nu? Și cealaltă întrebare și o să fac câteva observații ceva mai târziu. De ce este nevoie dacă această situație se încheie, dacă avem o situație economică normală în zona euro, așa cum am avut-o uh, zeci și zeci de ani de zile și uh, este un uh, domeniu de care ne vom tot ocupa în anii următori. Referitor la situația actuală, se impune să vorbim despre situația ciclică să fie o politică prociclică, așa cum se prezintă ea în cadrul nostru fiscal, sau este, nu știu, contraciclică. Cred că toată lumea a citit documentul. E foarte clar că avem o marjă de flexibilitate uh, care ne permite să ne ocupăm de evoluția prociclică, însă vorbim de uh, o marjă de manevră foarte limitată și de flexibilitate. Dacă ne uităm la reguli, dintr-o perspectivă pur mecanicistă, e foarte clar că marja de manevră este una mărginită și că nu prea e loc de astfel de manevre fiscale. Am constatat că există o abordare foarte pragmatică în ultimii doi ani și această abordare pragmatică ne ajută foarte tare dacă reușim să uh, prelungim termenul pentru a ajunge la un plafon de 3%. Știți că uh, acesta, acest plafon a fost invocat de 11 ori, însă cred că vă dați seama că este o abordare pragmatică și în egală măsură aceeași abordare asigură, repet, uh, sprijin, dar numai într-o măsură limitată noi, adică noi OCDE-ul, considerăm că e limpede că avem de-a face cu o situație excepțională în acest moment. Dacă ne uităm la politicile BCE, dacă solicităm măsuri excepționale de stimulare, din punctul nostru de vedere este limpede că și pe viitor este nevoie de un sprijin fiscal și monetar și această nevoie trebuie să fie acoperită de guverne care trebuie să fie mai ambițioase în reformele structurale pe care le fac. În continuare considerăm că s-au făcut reforme structurale, dar mai sunt multe de făcut care să sporim, ca să sporim creșterea pe termen lung în zona euro. Și pornind de la această premisă, suntem convinși că mai multe reforme mai profunde uh, Um, ar fi un lucru bun, e nevoie de ele, iar date fiind uh, circumstanțele actuale, excepționale, considerăm că zona euro ar trebui să permită temporar o, uh, o politică fiscală mai extinsă uh, care să includă și deciziile Consiliului și prin care să se ia măsuri astfel încât țările să nu fie sancționate în cadrul aceste inițiative bine definite și o inițiativă temporară. Considerăm, domnule președinte, că așa cum spuneați, că, pentru că dumneavoastră vorbeați și de planul Juncker și îl veți dezbate și mâine în cadrul comisiei, spuneam că pentru noi mecanismul din planul Juncker pentru a permite investiții mai mari, mi se pare că reprezintă un pas foarte important dacă ne gândim la uh, situația fiscală și la cererea din ce în ce mai mare din zona euro și tocmai ce vă spuneam că situația în acest moment ne obligă să vedem de ce este nevoie în momentul în care vor trece aceste momente extraordinare, acest moment în sine. E nevoie de o reformare a situației, nu știu, și chiar vreau să insist pe trei aspecte pentru această perioadă. În primul rând, noi, adică noi OCDE-ul, încă o dată considerăm că situația aceasta a bugetului, a echilibrului bugetar, joacă un rol extrem de important în acest uh, pact uh, revizuit, însă știți cu toții că există probleme foarte grave când vorbim despre evaluare, când vorbim despre măsurători, când vorbim despre uh, previzibilitate. Știm cu toții că anumite cifre se impun a fi revizuite după niște ani de zile și dacă vorbim despre situația bugetară structurală între noastre membre și dacă vorbim despre uh, soluțiile care sunt semnale de bază pentru aceste măsurători, pentru aceste evalu- evaluări. Am văzut cu toții că există foarte multe probleme în ultimii trei ani și chiar mi-amintesc un interviu dat de Pier Carlo Padoan, dat Financial Times acum vreo câteva luni și care spunea când te uiți la echilibru bugetar, uh, când te uiți la Comisia Europeană, nu se pupă cu ce publică OCDE-ul. În orice caz, măsurătorile ca atare și evaluările care se fac sunt de aceea foarte diferite. Și dacă tot vorbeam de reforme, noi considerăm că aceste reforme ar trebui să revină și, de asemenea, ne gândeam că ar trebui să se țină mai mult cont de condițiile economice pe plan intern, pentru a măsura acest deficit de producție și pentru a stabili dacă există sau nu o tendință de creștere pe viitor, E un lucru care mi se pare important. Un al doilea aspect important pe care l-aș sublinia se referă la ancorele, să spunem, pe care le-am constatat la nivel național și care au început să se contureze. E vorba de uh, acest cadru fiscal, să încercăm să încurajăm situația pe plan intern pentru a ajunge la o politică fiscală consolidată. Noi considerăm că trebuie să încurajăm acest lucru și în anii care vor veni. Am văzut că există consilii fiscale în anumite state membre uh, care joacă un rol important pentru a asigura acest uh, echilibru structural. Considerăm că este, deci, o reformă importantă. Și un al treilea aspect pe care l-aș sublinia se referă la caracterul complex al acestui cadru fiscal pe care îl avem în acest moment. Și eh, dacă întrebați omul de rând, ce știți despre cadrul fiscal, de regulile existente în zona euro? Cei mai mulți eh, poate, poate că și-au aminti că există așa un prag um, de 3%, un plafon pentru deficit de vreo 3% și uh, m-aș mira să știe și atâta lucru, în orice caz, nu e greu de înțeles acest lucru. Dar știm cu toții, noi cei de aici, că avem o grămadă de ținte în tot felul de regulamente pe care le avem și în cadrele pe care le-am prevăzut avem tot felul de echilibre ale rubricilor bugetare, avem datoriile, avem cheltuiele, avem un întreg labirint de excluderi, tot felul de definiții și tot felul de documente și acest cadru nu doar că e unul foarte cuprinzător pentru omul de rând, dar uh, că nu este, pardon, de înțeles pentru omul de rând, dar nici măcar și guvernele își prind urechile, iar dacă guvernele se concentrează pe simpla înțelegere a normelor metodologice, a regulamentului, cum să aplicăm cu tare sau cu tare regulament sau cum să găsim așa o portiță de scăpare, o lacună, vă dați seama că dacă asta e abordarea, e clar că ceva nu merge în abordarea noastră și acesta este motivul pentru care noi, OCDE-ul, suntem convinși că e nevoie de simplificarea acestui cadru și ar trebui să folosim uh, orice posibilitate ca să încercăm să simplificăm lucrurile. Dați-mi voie să vă citesc un singur exemplu uh, care, mă rog, uh, simplifică acest regulament referitor la reguli. Vă spuneam, există și obiectivele pe care le avem pe termen mediu și noi considerăm că nu e nevoie de o regulă a datoriei, avem și 16%, pe de altă parte mai avem aceste obiective pe termen mediu. Uh, în cele mai multe dintre statele membre care ajung undeva la 60%. Deci avem cumva două reguli diferite. Știu că se cam scurge timpul, dați-mi voie pur și simplu să mai adaug câteva observații în încheiere și anume știți foarte bine că OCDE-ul lucrează îndeaproape cu statele membre ale Uniunii Europene și cu Comisia pentru a sprijini eforturile de reformă am muncit din greu pentru că ne-am străduit să măsurăm aceste reforme structurale, am muncit din greu și, repet, în interesul nostru uh, ca organizație cu multe state membre din Uniunea Europeană și cu multe alte membre și din zona euro să ne străduim să facem acest efort și pe viitor și să sprijinim Uniunea Europeană și pe statele membre și Parlamentul European Uh, și pe viitor atunci când va fi nevoie să se revizuiască încă o dată cadrul fiscal și mai mult ca sigur că toată lumea aici de față este de acord cu mine și acest lucru va fi necesar și pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu mare interes dezbaterea noastră. Thank you, Stefan Kapferer. Mulțumesc, domnule Kapferer, pentru această prezentare foarte interesantă. Acum dau cuvântul domnului raportor Pervan Berez. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentare. Trebuie să spun că nu mă așteptam uh, la un discurs uh, care să fie atât de mult în convergență cu anumite idei. Vă mulțumesc pentru că discursul nostru introductiv ne permite să situăm bine dezbaterea. Dar avem un punct de plecare. Vorbiți despre un just echilibru, deci trebuie să ținem cont de contextul actual și în cadrul acestui echilibru ați menționat politica monetară, cea bugetară și reforma structurală. Și dacă studiem examinarea natura, anuală a creșterii realizată de comisie, comisia adaugă și investițiile. Dumneavoastră abordați investițiile ca fiind o consecință, până la urmă, a situației constatate în Uniunea Europeană. Întrebarea mea este, în modul în care articulați aceste două idei, oare nu investițiile contează cel mai mult? Oare nu suntem azi într-o situație structurală de prea puține investiții, nu doar pentru că conjunctura e proastă, că statele membre nu și-au făcut bine treaba, dar poate și pentru că nu avem regulile cele mai adaptate pentru a asigura o situație optimă pentru investițiile din zona euro? Aceasta e prima mea întrebare. A doua se va referi la ceea ce ați spus despre marjele de manevră din cadrul regulilor existente. Ați spus că sunt puține și în încheiere ați spus că sunteți deschis unei discuții în legătură cu revizuirea acestui pachet de reguli bugetare. Deci, până de dumneavoastră, până la urmă, dacă nu există multă marjă de manevră, considerați că trebuie să se ofere mai multă marjă de manevră și care ar fi aceste marjă de manevră? În fine, ultima întrebare în legătură cu ceea ce a spus despre statele membre și reforma structurală. Cred că totul mai e de acord cu un lucru și anume că pentru că o reformă structurală să fie făcută, făcută bine, să nu fie doar considerată un lucru anex, ținând cont de gradul de protecție pe care îl oferă apartenența la zona euro, statele membre trebuie să-și aproprieze reforma structurală. Nu credeți că astăzi Troica sau <laughs> o așa numită soft troică, troică soft, în urma unui așa numit contract, ar uh, fi contraproductive pentru această apropiere a reformei structurale. Și un ultim punct, ați menționat în altele consilii ale finanțelor publice, ați spus că au jucat un rol important în anumite state membre. Nu credeți că pentru a avea o dezbatere reală europeană în legătură cu stimulentele, echilibrele între state, în legătură cu bun diagnostic european. Nu credeți că aceste înalte consilii din statele membre uh, ar trebui să lucreze um, în rețea pentru a dezvolta o, o expertiză și pentru ca toate statele să beneficieze de expertiza dezvoltată la anumite state membre? Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă raportor! Voi încerca să răspuns foarte scurt și concret la întrebările dumneavoastră. În primul rând, da, OCDE-ul este convins că avem nevoie de mai multe investiții. Următorul, următoarea reuniune ministerială din iunie 2015 se va concentra pe investiții, dar este foarte clar că nu e vorba, investițiile nu sunt doar publice, nu e, aici nu e vorba doar de gestionarea cererii, e vorba și de ofertă și dacă uh, citim regulile cadrului fiscal actual, anumite aspecte au obiectivul unei politici care să încurajeze investițiile, să nu uităm mobilitatea sau o perioadă mai lungă, dacă reformele au obiectivul de a ameliora situația investițiilor, dacă reformele sunt făcute într-o anumită țară noi considerăm că politica fiscală trebuie să stimuleze investițiile, da, dar credem că anumite idei din, uh, din aceste reguli pot fi folosite mai bine pentru a încuraja investițiile. Dacă există mai multă marjă de manevră, da, așa cum am spus adineauri, în situația actuală trebuie să căutăm mai mult loc de manevră, dar pe de altă parte este clar că credibilitatea la fel de importantă ca și spațiul de manevră. Deci ce am văzut în ultimii ani a fost faptul că anumite state membre din zona euro au pierdut un pic în credibilitate pentru a obține mai mult timp pentru a organiza reformele structurale, pentru a reduce deficitul și apoi câți ani, ani mai târziu, nu toate reformele structurale până la urmă au fost puse în aplicare. Deci, dacă se lasă mai mult spațiu, dacă se lasă mai multă flexibilitate fiscală, avem nevoie, în schimb, de un angajament credibil uh, pe calea reformelor structurale. Sunt de acord cu dumneavoastră că a vorbi despre responsabilitatea pentru reformele structurale este foarte important. Este, eh, spuneți acest lucru și în documentul dumneavoastră, doamnă raportor, și să nu uităm că OCDE-ul în noiembrie anul trecut eh, a adresat un document guvernului francez în care a încercat să calculeze efectele reformelor structurale din Franța pentru a sprijini aceste reforme structurale ale guvernului francez, dar până la urmă E mult mai bine dacă aceste um, reforme au într-adevăr uh, un aspect de responsabilitate politică locală. Co- în legătură cu cooperarea între Consiliile Naționale, nu e nicio problemă. Aceste Consilii Naționale pot să coopereze, o fac în multe domenii, cum ar fi reducerea poverii administrative, uh, a birocrației. Știu că, de exemplu, experți din Germania cooperează cu experți din Regatul Unit și alte țări europene. Deci, cooperarea uh, Consiliului Naționale este binevenită, nimeni nu va fi împotriva acesteia. Mulțumesc! Rog colegii să respecte cele 5 minute. Are cuvântul Ester de Lange de la PPE. Nu este prezentă. Atunci trecem la Bernd Luche de la ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă întreb în legătură cu ipoteza că ar fi necesară o mai mare flexibilitate. Se spune că greșelile istoriei nu se repetă, dar din câte știu eu uh, a mai existat uh, solicitarea unei mai mari flexibilități uh, care ar fi trebuit să fie introdus și în pactul de stabilitate în anul 2005 și până la urmă tot am ajuns la o criză serioasă. Criza nu a fost depășită. Îndatorările statelor au crescut și iată că vorbim din nou despre o mai mare flexibilitate dar înțelegerile la care am ajuns nu au fost niciodată respectate. Marjele de deficit care au fost stabilite inițial au fost depășite. Iar în ce privește, din acest punct de vedere, deficitul bugetar convenit, aproape că uh, nu există țară care să-l respecte. Când se vorbește despre o mai mare flexibilitate, asta este pentru a justifica cheltuieli mai mari ale statelor. Deci, în acest context de criză, mi se pare că nu ă, avem idei mai bune decât ă, ca statele să cheltuiască mai mult și în felul acesta să determine cât de cât o creștere economică. Dar ce se întâmplă dacă cererea pe piață este mai mică? Nu cumva e o problemă de uh, lipsă de competitivitate în zona euro nu cumva ă, zona euro de fapt nu este competitivă pentru că produsele nu pot fi vândute bine pe piață ă, străină, tocmai pentru că în străinătate există produse mai ieftine. Cum puteți avea garanția că uh, am putea stimula cererea pe piață uh, în contextul în care, de fapt, am avea probleme de competitivitate a produselor noastre și unde anume în zona euro ar trebui să stimulăm evoluția. Poate acolo unde rentabilitatea, productivitatea Eh, investițiilor este cea mai mare, dar eu mă întreb, eh, productivitatea investițiilor este cea mai mare în Grecia, Portugalia, Spania sau cumva în Germania, în Franța, în Italia? Oare unde doriți dumneavoastră să facă investițiile? V-ați gândit vreodată la această problemă? Mulțumesc foarte mult, domnule Luche, pentru aceste întrebări. Eh, Aveți dreptate. Criza din 2000 5 cu regulile noastre nu a fost o experiență prea plăcută și întotdeauna e bine să tot vorbim de, de flexibilitate, dar aceasta poate fi și o amenințare pentru viitor, nu este doar o oportunitate. Este foarte clar că a vorbi despre mai multă flexibilitate nu înseamnă doar a cheltui mai multe fonduri publice. Sunt de acord cu dumneavoastră că când vorbim despre competitivitatea unor companii din industria zonei euro, um, este problematică, dar nu e adevărat că toate statele din zona euro sunt necompetitive. Unele sunt foarte competitive și chiar uh, revin în Europa anumite situri de producție. Salariile cresc mult mai rapid în țările asiatice decât în statele europene, ceea ce înseamnă, după părerea mea, că reformele structurale făcute în multe țările zonei euro în ultimii ani contribuie la creșterea competitivității zonei euro. Nu am ajuns la capătul reformelor, dar ele ajută la competitivitate. Dacă întrebați unde trebuie investiți banii, primul mesaj este că nu trebuie să fie doar fonduri publice. Dacă studiem planul Juncker, acesta se bazează pe o parte uh, pe uh, o parte din fonduri fonduri publice, dar și pe atragerea fondurilor private cu asigurarea unui uh, profit, unui, uh, că investițiile vor fi eficiente și nu se vor face investiții, proiecte de investiții doar în Germania sau în Finlanda. Există și proiecte de investiții în țări cu o situație economică dificilă. Dacă vă gândiți la piața comună energiei în Europa, este foarte clar că investițiile într-o conectare între Spania și Franța um, sunt utile pentru crearea pieței unice energiei în Europa. Acest lucru va oferi avantaje Europei, întreprinderilor din Spania, întreprinderilor din Franța. Să nu uităm facilitatea Connecting Europe. Avem multe investiții, sunt multe investiții necesare în infrastructura de bandă largă, deci sunt proiecte suficiente și Banca Europeană de Investiții acum trebuie să se asigure că sunt suficiente proiecte pentru a investi a face noi investiții, uh, nu doar fonduri publice, ci și o mare parte fiind fonduri private. Michael Toiler. Mulțumesc, domnule președinte, domnule uh, secretar general adjunct, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în comisia noastră și pentru pozițiile pe care le-ați expus. Eu mi-aș dori uh, uh, niște răspunsuri mai detaliate în legătură cu anumite situații, ca de pildă uh, situația din Grecia. Aici ne punem întrebarea dacă nu ar fi cazul să mai uh, anulăm din datorie. Uh, Ehm, iar în ce privește creditele, cine ar trebui să creeze garanții pentru acordarea de credite? Pentru că există teama că o mai mare flexibilitate vis-a-vis -vis de Grecia ar duce la o eh, reducere a reformelor structurale și a eforturilor din acest punct de vedere. Deci care este poziția OCDE din acest punct de vedere sau și în comparație cu alte țări, ca de pildă uh, Franța sau Italia, care uh, nu um, au um, avut de uh, suferit uh, ca alte state din sudul Europei în ce privește acea umbrelă de protecție la care au trebuit să recurgă în mecanismul de salvare. Deci, uh, uh, și uh, OCDE-ul uh, a avut o serie întreagă de proiecte vis-a-vis -vis de aceste state. Deci, uh, flexibilizarea pe care o recomandați dumneavoastră, nu credeți că ar fi mai degrabă contraproductivă pentru anumite guverne, pentru că um, Există anumite poveri legate de reformele structurale pe umerii cetățenilor pe care uh, guvernele uh, ar dori să le înlăture dacă ar fi posibil. Care ar fi recomandarea, deci, din partea OCDE vis-a-vis -vis de transpunerea în practică a reformelor structurale? Mulțumesc! Pentru a fi onest, domnule Toirer, ceea ce uh, expunem noi ca proiect, acordare de credite, uh, nu este neapărat un uh, model care să funcționeze bine în statele falimentare. Când vorbim de flexibilitate fiscală, nu ne gândim la situațiile acestea critice, ci uh, la modul general la toate statele uh, membre ale zonei euro. Iar când e vorba de recomandări pentru aceste state aproape falimentare, știți bine că OCDE-ul nu poate decât să facă recomandări pentru parteneri, dar după aceea guvernele naționale sunt cele care decid dacă respectă sau nu recomandările făcute de noi. Dacă analizăm procesele de privatizare, de pildă, există încă multe de făcut în Grecia. Există o recomandare a OCDE-ului ca ă, privatizarea din Grecia să ă, continue în anii următori, dar ceea ce s-a realizat în ultimii ani, din punctul nostru de vedere, nu este satisfăcător. Da, sigur, știm acum că este o perioadă de campanie electorală, să vedem care vor fi rezultatele alegerilor. Mulțumesc, doamna Ronia Cari. Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentare și um, aș dori să mă refer la analize ale OCDE în care se precizează că inegalitățile în interiorul comunității statelor OCDE uh, sunt din ce în ce mai pronunțate și că mai ales statele sărace au avut de suferit în urma crizei. Uh, iar ă, aici și relansarea creșterii economice este mai lentă. Deci, săracii nu vor putea să profite primii de relansarea economică. Și mai există ă, și piedici reale în calea creșterii economice. Există inegalități crescânde la nivelul societăților noastre, deși noi ne dorim, de fapt, ă, o apropiere din punct de vedere al dezvoltării economice între state. Ă, ce indicatori pot opera pentru a ne atinge obiectivele, pentru a crea condiții mai echitabile în societățile noastre și nu mai multe inechități. Deci ce indicatori ar putea să fie utili, ar trebui să fie preluați de noi în rapoartele de progrese economice ale statelor membre și care sunt posibilitățile pe care le vedeți dumneavoastră uh, pentru a stimula reformele. Reformele vor duce la o uh, situații mai echitabile la nivelul societății sau la inegalități mai mari. Și ultimă întrebare. Ați fi de acord da, că afirm că uh, noi continuând pe cursul care se, continu, se concretizează acum, am ajunge mai degrabă să uh, sporim inegalitățile decât echitatea. Mulțumesc foarte mult. În ce privește inechitatea existentă în societățile noastre? Ultimul document de lucru al OCDE, la care v-ați referit, a fost publicat în decembrie și mesajul a fost nu doar că inegalitățile au crescut în ultimele decenii în multe state membre, dar și că există dovezi, că există um, um, inegalități care uh, constituie piedici pentru creșterea economică din statele noastre. Sigur că discuția nu este câtă inegalitate ne putem permite, pentru că este clar că există inechități în toate societățile noastre. Dar noi trebuie să ne punem întrebarea ce putem face pentru a stimula creșterea economică în statele noastre, diminua inechitățile. Recomandările de politici eh, pe care le găsiți în acest document este că, eh, sigur, eh, creșterea inegalităților constituie o piedică pentru creșterea economică a anumitor state. Da, ă, de fapt, trebuie să se investească mai mult în educarea copiilor. Noi trebuie să ne gândim la aspecte legate de redistribuirea ă, banilor. Este nevoie de susținere substanțială a ă, păturii sărace a cetățenilor din statele membre. Pentru că Eh, există de fapt eh, o lipsă de investiții în procesul educațional la nivelul societăților mai sărace. Deci pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră dacă reformele aflate în curs vor stimula inegalitățile, eh, cred că, sigur, există anumite reforme care au un impact uh, în ce privește inegalitățile, dar există și reforme care vor îmbunătăți situația în domeniul educațional în statele noastre. Nu putem spune că orice reformă structurală va uh, spori inechitățile din țara respectivă. Mulțumesc, Ernest Urtasun. Mulțumesc foarte mult. Am două întrebări scurte, concrete. Raportul privind perspectivele de uh, a forței de muncă mă interesează și mai ales o informație, o recomandare din raport. Se spune că uh, anumite reforme structurale uh, mai ales uh, cele care au uh, propus reduceri salariale au mers prea departe și că uh, tocmai de aceea în statele în care s-a aplicat o asemenea politică salarială a, a scăzut cererea de produse pe piață ceea ce iarăși a fost un demers contraproductiv și a dus la o stagnare. Cea de-a doua întrebare, dacă ați putea să răspundeți la ea, cred că am putea progresa în activitatea noastră. Dumneavoastră spuneți că statele membre au nevoie de o marjă de uh, flexibilitate. Oare nu este nevoie de o uh, reformă a uh, condițiilor pe care le impunem statelor membre pentru ca ele să poată să acționeze? Dumneavoastră știți că OCDE-ul este convins că joburile bine plătite sunt necesare în statele membre. Tocmai de aceea OCDE-ul recomandă în țara mea, Germania, în politică elaborată, să se stabilească un salariu minim garantat, pentru că am realizat că uh, veniturile foarte mici pot avea într-adevăr efecte negative. Dar uh, sigur că uh, anumite demersuri făcute de statele uh, sărace uh, de a reduce cheltuierile publice în anumite domenii s-au dovedit a fi nefericite. Am văzut asta în diverse state membre. Există uh, categorii ample de cetățeni care au activat în sectorul public în anumite țări, sigur că numărul funcționarilor era foarte mare, uh, și o modalitate a fost fie să se uh, reducă numărul locurilor de muncă în acest domeniu, fie să se reducă salariile. Dar sigur că în felul acesta se puteau crea probleme. Evident că acolo unde salariile funcționarilor publici erau foarte mari, statul nu mai dispunea de suficienți bani pentru a investi în educație, deci trebuie găsit un echilibru. Marco Valli. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. V-ați spus căștile? V-ați spus căștile. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și să mă refer la inegalitățile existente și la modul în care se concentrează bogăția în anumite zone. În câteva zile o să aibă loc o nouă reuniune a Forumului Economic Mondial și an de an se vorbește foarte mult pe marginea acestui subiect și, practic, în ultima vreme asistăm la o concentrare a bogăției pe pietele financiare. Da, în dauna economiei reale, mai ales în zona euro. De aceea v-aș întreba deci, la ce duce acest lucru? E bine, ajungem la probleme cum ar fi deflația, mai ales pentru că banii nu circulă în economia reală și banii nu circulă în buzunarele oamenilor de rând și la Forumul Economic Mondial de anul trecut mulți economiști spuneau că multe țări din zona euro pur și simplu sunt în, au într-o situație de risc de excludere socială pentru că Italia sau Grecia, de pildă, nu au la dispoziție măsuri de sprijinire uh, a veniturilor și de aceea mă întrebam dacă dumneavoastră, tocmai pentru a putea prevedea acest spațiu de tratative, dacă dumneavoastră considerați că se poate ajunge la o situație de deflație. Credeți că există acest risc extraordinar pentru Europa de a ajunge la excludere socială și de aceea probabil că ar trebui să li se acorde spații statelor aflate în criză pentru a acumula deficite și uh, totuși pentru a ajunge la un anumit nivel de bogăție, pentru a sprijini veniturile. Uh, dacă nu cumva considerați că acest lucru ar trebui să aducă și la o relansare a economiei, având în vedere că uh, până la urmă nu se va niciun rezultat și după părerea mea nu se va ajunge nici prea curând de la astfel de date. Vă mulțumesc! I think it's very clear that this is a decision of national governments um, E o hotărâre a guvernelor naționale, treaba lor să se gândească la sisteme de securitate socială din fiecare stat membru, în momentul în care vorbim de inegalități și dacă ne uităm la raportul nostru, vedeți acolo că ne uh, concentrăm pe inegalități în funcție de țări, nu ne concentrăm pe inegalități de la o țară la alta, pentru că procesul de globalizare, și de fapt asta mi se pare și foarte interesant, a dus la eliminarea inegalităților între țări și Cred că acest lucru e util uh, pentru discutarea situației și ar mai fi un aspect, poate că așa e cum spuneți dumneavoastră, poate că numai cu 5-6 ani existau tot felul de investiții care se făceau pe pițele financiare, dar știți foarte bine că în ultimii ani lucrurile s-au schimbat și știți foarte bine că ceea ce vedem acum, vedem că se investește în active reale, pe semne că acest lucru este interesant, de, cum să spun, pe termen mediu, dacă, dacă mai apare, să spunem așa, ceva, uh, o, o o bulă imobiliară Mulțumesc, ne-a rămas uh, timp și pentru niște intervenții spontane. Două cereri de intervenție am, primul Darius Rozati și apoi Analiza Ferreira. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Știm cu toții că ne deranjează investițiile, că avem o problemă, nu că ne deranjează, mă scuzați, că avem o problemă cu investițiile în Europa, atât la nivel privat, în orice caz investițiile private sunt limitate, mai ales din considerente bugetare, iar investițiile private lipsesc pentru că există și o lipsă de încredere și că există incertitudini referitoare la perspectivele pe care le are economia europeană și în egală măsură pentru că există un nivel de îndatorare semnificativ V-aș întreba dacă în recomandările dumneavoastră este ceva, eventual, care se referă la o, nu știu, o eliminare, să spunem, a acestor uh, probleme pentru ușurarea datoriei, pentru reducerea datoriei și pentru a spori nivelul de creștere și în același timp pentru a stimula cererea. Uh, considerați că există o problemă din cauza acestui nivel ridicat al datoriei și credeți că acest lucru împiedică creșterea în Europa? So, okay, we, we group the two questions. Haideți să răspund la, haideți să punem amândouă întrebări odată, Eliza. Well, um, shall I then? Okay, two questions. Am două întrebări. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că prezența dumneavoastră interesting, um, a fost una extrem de interesantă și uh, aș fi vrut uh, să mă refer în primul rând la deficitul de producție, la diferența de producție de fapt și uh, problemele de calculare a acestui deficit, să zicem, de producție și a deficitului structural. Știm cu toții că există și uh, studiul făcut noastră la OCD um, a dus la eliminarea oricăror îndoieli pe care le aveam pe această temă, dar v-aș întreba ce părere aveți dumneavoastră despre faptul că această flexibilitate și sancțiunile respective au la bază niște măsurători tocmai fiabile în care până și Comisia modifică estimările din primăvară până în vară și calculele pe care le face pentru că există totuși un element de credibilitate în întregul proces. Iar uh, a doua problemă, cam tot pe acolo, ar fi că toată lumea face comentarii în legătură cu modul în care se efectuează reformele structurale, cum trebuie să respectăm aceste recomandări, numai că această calitate a recomandărilor trebuie să fie și analizată, deoarece țările care au respectat aceste recomandări au ajuns într-o recesiune foarte adâncă, din care nu mai ies și o ultimă întrebare se referă la viitor. Avem o monedă unică și firește că nu există niciun fel de mână invizibilă care să situeze convergența în centrul uh, agendei politice, de aceea o astfel de reflexie este importantă pentru raportul președinției, o reflexie pe termen lung. V-aș întreba dacă aveți intenția să aveți o contribuție la aceste discuții, pentru a corobora toate elementele de diagnostic la care ați lucrat, astfel încât să putem să avem un viitor mai luminos. Mulțumesc foarte mult! Okay, the first question was uh, once again focused. Încă o dată, prima întrebare se referea la investiții și dumneavoastră vorbeați despre reducerea deficitului astfel încât să avem bani pentru a putea face investiții pe viitor. Și probabil că unii dintre colegii dumneavoastră spuneau a venit momentul acum să investim mai mult și să reducem mai târziu deficitul. Iată de ce toată seara am dezbătut problema acestui echilibru între flexibilitate și credibilitate și acest cadru. Eu cred că principalul nostru interes este acela de a asigura credibilitatea piețelor financiare, pentru că această investiție de multe ori nu are la bază investiții publice din partea guvernului. Această investiție nu pornește doar de la investițiile din zona euro. Vorbim de investiții care de multe ori se întemeiază pe banii veniți de la investitori din India, China, Statele Unite, de oriunde altundeva. Acest lucru înseamnă că încrederea și credibilitatea acestor politici reprezintă principala țintă uh, pe care trebuie să încercăm să atingem pentru a ajunge la investiții private și în egală măsură dacă reducem la zero acest deficit, așa cum s-a întâmplat cu Germania anul trecut, mare marjă de manevră nu există pentru investiții suplimentare. Putem face acest lucru cu țări ca Germania, de acord cu dumneavoastră. Dacă faci o comparație între aceste investiții cu uh, alte investiții pe care le așteptăm cu toți din partea planului Juncker, e clar că și pe termen uh, mediu aceste sume nu sunt suficiente și uh, dacă vă uitați la prețul la țiței care s-a prăbușit, veți vedea că mulți bani pot fi acum investiți. Dacă ar fi să reducem această discuție pe o perioadă, să spunem, scurtă de timp, mi se pare că nu e de ajuns, oricum ne-am uitat la acest lucru. Doamnă Ferreira, ați vorbit despre multe lucruri și uh, uh, nu voi putea răspunde la aceste întrebări, pentru că înseamnă să stăm toată seara, dar întrebarea este am provocat noi recesiune în anumite țări ah, prin aceste reforme, situația e foarte diferită. Dacă ne uităm la țările din zona euro, putem vedea și în Spania, și în uh, Portugalia, și în uh, Irlanda, putem vedea că se înregistrează progrese semnificative. Veți vedea că este mult mai grea situația în Grecia, toată lumea știe acest lucru. În orice caz, uh, este foarte limpede că nu există un impact foarte clar a acestor reforme și uh, Considerăm că aceste reforme structurale sunt necesare pentru a organiza creșterea, pentru a susține creșterea pe viitor și vorbeați despre sancțiuni și despre volatilitatea situației economice în statele membre. Acesta este motivul pentru care considerăm că un pic de flexibilitate fiscală, mai ales dată fiind situația, având în vedere că există o mare volatilitate și în statele membre, E nevoie de așa ceva. În orice caz, știm cu toții că, și am discutat de multe ori acest lucru în cadrul Comisiei Europene în legătură cu sancțiunile financiare, numai că nu s-a întâmplat nimic. Repet, e și o problemă de credibilitate și de încredere în cadrul nostru juridic și acest lucru nu a creat niciun fel de probleme în materie de sancțiuni. Iar în ceea ce privește acest cadru, repet, recomandarea noastră este aceea de simplificare. Este o problemă în documentul dumneavoastră, doamnă raportor, referitor la însușirea acestor reforme. Sigur că e greu și cred că mulți de dumneavoastră știți că am fost și secretar de stat și ministru al economiei în Germania și asta niște ani buni și îmi amintesc toate aceste discuții pe care le-ați purtat pe care le purtați noastră le-am purtat și noi și în guvern și în parlament referitor la acest cadru fiscal revizuit la semestrul european și la toate aceste uh, reguli noi care au apărut și mai știu că întotdeauna este mai greu pentru politicieni și pentru parlamentari să simplifice regulile și procesele uh, Însă, în momentul în care vorbim despre însușirea acestor procese, vorbim despre credibilitate, în momentul în care vorbim despre rezultatele acestui proces, uh, cred că simplificarea regulilor reprezintă o țintă foarte ambițioasă. Dar eu cred că ar trebui să încercăm să o atingem. Mulțumesc și acum foarte rapid uh, și foarte pe scurt pentru câteva comentarii și pentru câteva observații de făcut uh, adresate raportorului. Vă rog! Mulțumesc! Foarte pe scurt, pentru că am putea reveni la multe lucruri, dar o putem face într-o discuție bilaterală. Câteva observații legătură cu ultima dumneavoastră afirmație ultimele dumneavoastră afirmații legătură cu investițiile pe care trebuie să le avem pe baza analizei, analizei dumneavoastră în legătură cu uh, diferența rezultate. Spuneți că ar putea exista o marjă de manevră aici, un pic de spațiu de flexibilitate, dar în analiza dumneavoastră observați că aceste diferite rezultate nu sunt constante. Cum puteți aplica sancțiuni pe baza unui concept care, cum este acest output gap, care este atât de greu de uh, folosit? Spuneți că sancțiunile nu se aplică, dar Sancțiunile trebuie aplicate pe baza unui element pe care nimeni nu poate cantifica. Spuneți că cel mai, bine, cel mai bun ar fi simplificarea. Sunt de acord, dar nu știu cum s-ar putea face. Bineînțeles, ar fi ideal să facem simplificare, să propun simplificare, dar vom avea o simplificare adevărată doar atunci când regulile vor fi uh, înlocuite de încredere în, capacita, în uh, capacitatea statelor membre de a avea o adevărată politică economică. De aceea trebuie să definim și alte măsuri. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc lui Stefan Kapferer, doamne raportor și tuturor colegilor pentru dezbaterea foarte interesantă. Am identificat multe subiecte care nu vor fi abordate în comunicarea Comisiei de mâine, e sigur, deci mai sunt multe de făcut în legătură cu responsabilitatea și coordonarea, în legătură cu măsurarea structurală a output gap-ului, în legătură cu nevoia unei uniuni monetare fără competență comună în politică fiscală. Deci vă mulțumesc tuturor pentru contribuția dumneavoastră la activitatea noastră. S-a încheiat ședința. Nu, mai dau o informație. Raport, proiectul de raport va fi dezbătut pe 26-27 ianuarie în principiu și termenul pentru amendamente este 5 februarie, dar nu exclud posibilitatea de a ține cont de faptul că doar mâine vom avea comunicarea uh, comisiei, așa că poate vom amâna termenele Uh, vă voi informa dacă coordonatorii vor cădea de acord să le amâne. Dacă nu, datele rămân 26-27 uh, ianuarie pentru dezbaterea proiectului de raport și 5 februarie pentru amendamente. Vă mulțumesc tuturor. Următoarea știință este miercuri, 21 ianuarie, dimineață și după masă.